Bună dimineața, doamnelor și domnilor, ședința s-a deschis. Vă rog să luați loc. Urmează acum pe ordinea de zi concluziile Consiliului European din 1 și 2 martie 2012. În mod normal, domnul Van Rompuy ar urma să ia cuvântul acum, însă pentru că nu este prezent, va trebui să-l mai așteptăm puțin.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 bine, și eu v-aș putea povesti câte ceva despre concluziile Consiliului European și uh, ați putea asculta comentariile mele până ajunge domnul Van Rompuy. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue So, la séance domnule președinte. Ședința a fost deja deschisă, deci aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, reuniunea Consiliului European de pe 1 și doi martie a fost uh,